Καλή σας μέρα και πάλι. Încă o dată, bine ați venit. Could you please be silent? O să vă rog să faceți liniște. Υποδέχομαι am acum marea bucurie și onoare de a ura bun venit domnului Diamanduros, domnul ombudsman european, care ne va prezenta raportul său anual pe 2012. Mă bucură deosebit de mult prezența sa aici și mă bucur de asemenea că uh, domnul ombudsman uh, și-a îndeplinit obligațiile. Doamna Aucan, vă rog frumos să vă întrerupeți uh, discuțiile pe lângă. Bun, munca depusă de domnul Diamanduros este de cel mai înalt nivel, din păcate mandatul său expiră și sperăm că um, cel care îi va urma va păstra același nivel. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte prietenești. Ați spus lucruri foarte frumoase și despre munca mea, dar și despre persoana mea și văd că mă apreciați, să știți că și eu apreciez foarte mult sprijinul comisiei dumneavoastră și al întregului Parlament. În ultimii ani m-ați susținut foarte mult. Voi continua în limba engleză, dacă îmi permiteți, pentru că în ultimii ani am făcut asta în multe ședințe. Stimate doamnă președintă, stimați membrii acestei comisii, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați de a vă vorbi despre mm, raportul meu anual pentru 2012, un raport care include cifre cheie, statistici și uh, informații de context privind uh, petițiile pe care le-am primit în 2012 de la cetățeni, companii, ONG-uri, asociații și altele raportul complet în limba engleză și o sinteză în toate limbile oficiale sunt disponibile aici astăzi. Puteți să le recuperați la ieșirea din sală. Raportul complet, ca de obicei, va fi disponibil în toate limbile oficiale începând cu luna iulie. Am uh, înaintat în mod oficial raportul către președintele Schulz pe 21 mai. Pentru început, trebuie să vă spun că sunt recunoscător Parlamentului și Comisiei dumneavoastră pentru sprijinul pe care l-ați uh, acordat în mod continuu activității ombudsmanului european, care are un mandat specific, investigarea petițiilor privind problemele de administrație înregistrate în instituțiile și organismele europene. Activitatea ombudsmanului este astfel complementară celei a Comisiei uh, dumneavoastră dumneavoastră, deși rolurile noastre respective sunt distincte. Proasta administrare include mm, acțiuni, comportamente administrative uh, incorrecte care merg de la întârzierea plăților în proiectele europene până la um, refuzul nejustificat de a mm, face public un document sau de a publica sau publicarea de informații uh, incorrecte spre deosebire de uh, deciziile instanțelor de judecată, deciziile ombudsmanului nu au forță juridică. Uh, însă ombudsmanul își utilizează forța de convingere pentru a ajunge la soluții uh, amiabile. Serviciile ombudsmanului sunt astfel mai flexibile și uneori chiar mai rapide decât cele ale tribunalelor. După intervenția ombudsmanului, instituțiile și organismele au reușit să-și uh, plătească um, uh, dobânzile, să-și uh, primească banii facturați, să publice documentele cerute și să remedieze injustițiile înregistrate. De asemenea, um, activitățile ombudsmanului promovează interesele, interesul public și se ocupă de aspecte de principiu. În 2012 uh, am primit un total de 2442 de petiții de la cetățeni, companii, ONG-uri, asociații și altele. Uh, vorbind despre originea geografică a acestor petiții, pot să vă spun că ca de obicei, Spania și Germania au fost sursa celui mai mare număr de petiții, urmate de Polonia și de Belgia. În ceea ce privește, dar în comparație cu dimensiunea uh, populației, uh, am putea spune că cele mai multe petiții au venit de la state mai mici, cum sunt Luxemburg, Cipru, Malta și Slovenia. Membrii vor găsi detalii privind numărul de petiții pe țară în raportul anual, precum și o hartă și cifre care sunt disponibile în sinteză. După cum știți, fac eforturi în mod sistematic pentru uh, a ajuta fiecare petiționar care se adresează ombudsmanului chiar și atunci când nu intră în uh, mandatul meu. în ianuarie 2009 am lansat un ghid interactiv uh, pe site-ul meu de pe website-ul nostru accesibil în toate limbile oficiale. Acest ghid uh, se adresează mm, reclamanților uh, și încearcă să-i orienteze către cel mai bun uh, organism care îi poate, cel mai, cea mai bună instituție care îi poate ajuta. De asemenea, se dorește a fi un mecanism de rezolvare a problemelor nu trebuie să mm, subestimăm în niciun fel uh, importanța acestui ghid interactiv pentru cetățeni. Îi ajută să identifice cel mai bun, uh, cea mai bună entitate care se poate ocupa de plângerea lor. În 2012, peste 19.000 de persoane au uh, primit consiliere prin, acest, prin intermediul acestui ghid. Și dacă adăugăm numărul de solicitări de informații la care am dat un răspuns și, plângerilor pe care, și plângerile pe care le-am tratat, am putea spune că peste 22.000 de cetățeni au fost ajutați în mod direct de către Ombudsman în 2012. Numărul de investigații deschise în 2012, și anume 465, reprezintă o creștere cu 18% comparativ cu anul precedent cu um, o creștere similară de, 2, de 18% în 2011, tendința confirmă că din ce în ce mai multe persoane se îndreaptă către Ombudsmanul European și fac asta pentru Uh, motivele corecte. Uh, această tendință este confirmată și de faptul că numărul de plângeri care nu au intrat în mandatul uh, Ombudsmanului European în 2012 a fost de 1720, cifra cea mai scăzută în ultimii zece ani și uh, acest lucru se datorează și succesul ghidului interactiv. 390 de investigații au fost închise în 2012. În 89 de cazuri, instituțiile respective au um, rezolvat problema, contestația respectivă și au găsit o soluție amiabilă sau au acceptat un proiect de recomandare. Majoritatea celorlalte cazuri au fost închise cu uh, un rezultat care arăta că nu era un caz de proastă administrare sau că nu mai era nevoie de investigații suplimentare. În 56 de cazuri am concluzionat că nu a fost vorba de o problemă de administrație. Instituțiile au acceptat un proiect de recomandare, fie parțial, fie total, în 9 din aceste situații, în timp ce 47 de cazuri au fost închise cu uh, remarci de critice. Așa cum vă amintiți, în mai uh, anul trecut am uh, prezentat Parlamentului un raport special privind uh, um, faptul că Comisia nu a um, abordat o problemă de conflicte de interese în ceea ce privește aeroportul de la Viena. Am vorbit de asemenea despre lipsa unei, unei evaluări a impactului asupra mediului uh, în această situație a aeroportului din Viena și am vorbit și despre absența unor proceduri de evaluare care să fie disponibile pentru cei care uh, s-au plâns conștienți de situația mm, legată de impactul asupra mediului și mm, uh, numărul de uh, foarte mic de rapoarte speciale pe care ombudsmanul european le-a prezentat uh, Parlamentului, 18 în 17 ani și jumătate, arată uh, abordarea cooperativă adoptată de instituțiile europene. Această cooperare uh, este evidentă și atunci când se elaborează o, un proiect de recomandare. Um, această um, situație a rapoartelor speciale nu ar trebui să se înregistreze prea frecvent, ci numai în acele um, problematici importante în care Parlamentul poate ajuta la convingerea unei instituții uh, să-și modifice poziția. Uh, în ceea ce privește rapoartele speciale ale ombudsmanului, uh, Parlamentul European, în calitate de uh, organism politic, este suveran uh, în ceea ce privește procedurile și conținutul abordării și acțiunilor sale. M-am bucurat foarte mult în acest sens să văd că raportoarea, doamna Aucan și comisia dumneavoastră au um, susținut în mod unanim poziția ombudsmanului în acest raport care privește aeroportul de la Viena. În 2012, pentru prima dată am putut obține un răspuns concret la întrebarea cât de eficient este ombudsmanul european în um, declanșarea unor îmbunătățiri în ceea ce privește performanța instituțiilor europene. În două um, studii publicate anul trecut, un studiu care privește um, follow-up-ul uh, în urma constatărilor critice și un nou raport de conformitate, ei bine, așadar aceste două studii au arătat că în 82% din cazuri instituțiile europene au respectat sugestiile ombudsmanului european. Cu alte cuvinte, instituțiile au adus 98 de răspunsuri pozitive, fie în 2011 sau în 2012, la cele 120 de observații și recomandări pe care le-am făcut în contextul investigațiilor uh, finalizate în 2011. Când am transmis aceste rezultate instituțiile, instituțiilor, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus și citez, această activitate este un alt element esențial care ne permite să liniștim uh, opinia publică și să arătăm că Uniunea Europeană deține un sistem de control uh, bine echilibrat și este important pentru cetățenii uh, să uh, știe că aceste garanții există și sunt puse în aplicare. Și în acest an am inclus în raportul anual un capitol privind uh, cazurile cele mai mediatizate, uh, care sunt, uh, sau cazurile cele mai importante, care sunt niște exemple legate de practicile administrative ale instituțiilor și organismelor europene și care arată rolul instituției ombudsmanului european de a întări și de a aprofunda cultura serviciilor în aceste instituții europene, promovând și susținând bunele practici. Astfel de cazuri, un număr de zece, sunt explicate în raportul anual și sunt um, prezentate pe scurt uh, în secțiunea 1.5 a acestui raport dorința instituțiilor de a coopera cu ombudsmanul pentru uh, a se ajunge la o rezolvare satisfăcătoare a plângerilor constituie o mm, exprimare importantă a angajamentului acestora față de cultura serviciilor. Uh Dorința de a asigura cele mai ridicate standarde de comportament a instituțiilor, așa cum se arată în declarația de misiune a ombudsmanului, este un proces continuu. În 2012, pentru a ajuta în continuare eh, funcționarii civili publici eh, cu toate codurile și reglementările care le reglementează activitățile și pentru a asigura o mai bună îndrumare pentru comportamentul lor, am publicat o serie de principii de serviciu public în toate limbile oficiale. Cele cinci principii sunt uh, angajamentul față de Uniunea Europeană și cetățenii săi, integritatea, obiectivitatea, respectul față de ceilalți și transparența. Principiile țin seama de cele mai bune practici din statele membre și au fost formulate în urma consultărilor cu rețeaua europeană a mediatorilor și cu publicul. În urma publicării acestor principii, am redactat uh, niște, un îndrumar cu privire la etică și uh, bună, bună, bună comportare pentru personalul uh, biroului meu. Stimate președinte, stimați deputați, când, având în vedere că în octombrie o să mă retrag din această funcție, doresc să profit de ocazie ca să vă spun să vă fac o prezentare a ceea ce a fost, după părerea mea, rezultatele cele mai deosebite. În cifre, în, ultimul, în ultimii 10 ani, instituția mea s-a ocupat de peste 30.000 de plângeri și a deschis aproximativ 3.500 de anchete în, în, pe aceste uh, uh, plângeri. În aceeași perioadă, administrația europeană a devenit mai transparentă, eh, mai prietenoasă față de cetățean eh, și eh, mai concentrată pe serviciile oferite. Activitatea independentă și imparțială a mediatorului a contribuit, sper, la aceste progrese deosebite. Dar, așa cum spun întotdeauna, întotdeauna, întotdeauna e loc de mai bine, în special când este vorba de îmbunătățirea capacității instituțiilor europene și a organismelor sale de a fi proactive în promovarea acestei culturi. În ultimii 10 ani, Mediatorul a participat în multe feluri la procesul decizional și de formare a opiniei publice la nivel european și în întărirea cooperării cu rețeaua europeană. Uh, părți importante ale activității noastre au uh, însemnat adaptarea biroului și administrației noastre pentru a ține seama de extinderea Uniunii Europene, de reforma statutului mediatorului european, de uh, oferirea de consiliere pentru instituția mediatorului în Turcia, pentru memorandă de activitate de înțelegere cu Agenția de Supraveghere a Protecției Datelor, a Băncii Europene de Investiții, și consolidarea rolului ombudsmanului în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Dacă ar fi să subliniez acele domenii în care mediatorul a obținut rezultate tangibile, în îmbunătățirea calității administrației europene, aș alege următoarele. Transparența, drepturile cetățenești și standardele deontologice și etice. Plângerile legate de transparență s-au fost întotdeauna pe primul loc în lista plângerilor, dar numărul lor a scăzut de la un vârf din 2008, când am avut 36% din plângeri în acest sens, la 21,5% în 2012. Asta este un semn foarte clar că instituțiile europene s-au străduit foarte mult să devină mai transparentă. Un exemplu, mai multe recomandări ale mediatorului european a făcut ca Agenția Europeană a Medicamentelor de la Londra să-și revizuiască în totalitate politicile de transparență cu privire la accesul la datele medicale precum rapoartele privind reacțiile uh, secundare uh, și testele clinice. Mai multă transparență în domeniul uh, sănătății publice este un lucru absolut esențial pentru cetățenii europeni. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 2009 și eh, din momentul în care Carta Drepturilor Fundamentale a devenit obligatorie, eh, mediatorul a primit un număr crescut de plângeri în ceea ce privește drepturile cetățenilor. Se referă, de exemplu, la inițiativa drepturilor, eh, cetăț, inițiativa cetățenii europeni, obligația instituțiilor de a mm, susține un dialog regulat și deschis cu cetățenii și pe baza unei plângeri pot să vă spun că am făcut apel la comisie să-și publice și am invitat comisia să-și publice consultările în toate limbile Uniunii Europene. Din nefericire, Comisia Europeană până acum nu a dat curs acestei recomandări. În ultimii ani am primit un număr crescând de plângeri legate de etică, referitoare printre altele la conflictul de interese și alte uh, comitete de, care investigează aspectele etice. Într-unul dintre cazuri am făcut apel la Autoritatea Europeană privind siguranța alimentară să-și întărească procedurile pentru a evita riscul de conflicte de interese. În, uh, într-o altă situație am tras concluzia, calitatea de membru al lui Mario, uh, Mario Draghi în grupul celor nu subminează independența Băncii Centrale Europene. Am, uh, există alte două cauze pe care le-am deschis de curând și care sunt în desfășurare. Pe parcursul mandatului nou am, promo- uh, am promovat în mod activ cele mai înalte standarde în ceea ce privește administrația europeană. De exemplu, prin publicarea principiilor privind serviciul, serviciul public, pentru personalul european și care a fost foarte bine primit de către instituțiile europene. În ultimii zece ani, chestiunile de fapt și de drept care au apărut în aceste situații au devenit din ce în ce mai complexe. În același timp, numărul de anchete deschise fiecare an a crescut de la 253 de cazuri acum 10 ani la 465 în 2012. Cu alte cuvinte, activitatea și povara noastră de, de volumul nostru de muncă s-a a crescut atât cantitativ cât și calitativ. În plus, pentru a, servi mai bine cetățenii, avem acum 23 uh, până și în curând 24 de, de limbi uh, în care sunt prezentate și tratate aceste plângeri. Din fericire, și resursele noastre au crescut în mod corespunzător. Instituția și-a dublat uh, personalul de la 31 de posturi în 2003 la 66 în 2012 acest lucru, la rândul său, a condus la nevoia de restructurare uh, a uh, oficiului. Și mă bucur că pot să vă spun că de aproape am finalizat acest proces și așteptăm uh, cu interes și cu încredere să lucrăm în continuare. Foarte puține lucruri ar fi fost, în acest sens ar fi fost posibile fără sprijinul personalului acestei instituții a mediatorului european. De aceea și în acest sens trebuie să uh, menționez aici excelența angajamentului și activităților. Mi-am ales cuvintele cu mare grijă pentru că în septembrie 2012 uh, Fundația Europeană pentru Management de Calitate a acordat uh, Ombudsmanului European certificatul de excelență. Uh, sigur că acest lucru motivează oamenii și uh, personalul să aspire la standarde de activitate și mai înalte. Iarăși este foarte important să știm că foarte puține din aceste rezultate ar fi fost posibile fără buna cooperare a instituțiilor europene. De câte ori am avut probleme, am reușit să le rezolvăm pe baza unei co uh, colaborări deschise cu personalul și cu conducerea instituțiilor europene. În ceea ce privește Comisia eh, Europeană, care eh, de fapt acoperă cam două treimi din toate plângerile care ajung în, în oficiul meu, e bine, doresc eh, să mulțumesc în mod deosebit pentru sprijinul acordat activității noastre de către diversele sub, comisii succesive pentru administrații, relații instituționale și drepturi fundamentale. O sursă recentă de mulțumire care trebuie menționată aici sunt, uh, o reprezintă agențiile Uniunii Europene care au colaborat pe deplin cu mine în promovarea principiilor acestei culturi a serviciilor în relația cu cetățenii. Și, în fine, foarte puține din aceste lucruri ar fi fost posibile fără sprijinul în general al Parlamentului European și al dumneavoastră Comisiei pentru Petiții în uh, particular. Parlamentul ne-a sprijinit întotdeauna cu resursele bugetare și umane de care am avut nevoie pentru a face treaba cum se cuvine, cu resursele fizice necesare pentru, pe baza acordului de colaborare și cu sprijinul politic necesar pentru a obține uh, progresele de care am vorbit. E vorba de un efort de colaborare care a obținut niște rezultate spectaculos de bune și vreau să mulțumesc tuturor deputaților, dar în special uh, preediniei acestei comisii și predecesorilor săi și tuturor celor care au fost raportori pentru rapoartele mele. Și, în fine, o să închei cu unele gânduri despre viitor. La ora actuală, Parlamentul este pe care să-și alea, să aleagă urmașul în funcție. Cel care va face acest lucru va, se va confrunta cu o serie de provocări. Una dintre ele se leagă de situația de austeritate cu care suntem cu toții confruntați probabil pentru încă oarecare timp. Pentru a face față acestei provocări și pentru a ne adapta la modificările tehnologice, de mediu, economice și financiare, cât și cu o populație care îmbătrânește și cu multe alte provocări, inclusiv migrația, ei bine, vorbesc despre niște provocări care își lasă o amprentă uh, serioasă asupra relației în continuă evoluție între Uniune și cetățenii săi. La rândul lor, așteptările pe care cetățenii le au reprezintă o funcție uh, care ține seama de două variabile. E vorba de problemele cu care se confruntă și instrumentele pe care le au. Provocarea pentru ombudsmanul european trebuie să răspundă atât provocărilor menționate legate de nevoile și solicitările cetățenilor, care, care trebuie eh, la rândul lor să fie conștienți de presiunile și constrângerile cu care se confruntă instituțiile. Dacă nu recunoaștem și nu înțelegem așteptările cetățenilor, eh, nu vom eh, găsi soluții. În egală măsură, dacă nu vom reuși să ne dăm seama de resursele limitate, atunci iarăși nu vom reuși să consolidăm buna relație dintre cele două părți. Ce trebuie să facă mediatorul european pentru asta? E bine, să se angajeze într-un dialog regulat și structurat cu instituțiile pentru care eu sunt un mecanism exterior de control care reprezintă un element central al uh, filosofiei în care cred cum că mediatorul european nu trebuie să privi ca o expresie instituțională a unei culturi a vinei, uh, ci, din potrivă, obiectivul meu a fost acela de a promova în mod proactiv o cultură a serviciului pentru cetățeni și de respectare activă a drepturilor lor. Promovarea acestei culturi pentru cetățeni necesită din ce în ce eh, mai mult o investiție morală mai degrabă decât una bugetară cere mediatorul european să fie proactiv, să, fie, să aibă imaginație și să fie creativ în gândirea metodelor prin care poate să uh, ajungă și să răspundă cerințelor cetățenilor. Astfel de metode includ, dar categoric nu se limitează, la o rețelizare sistematică și un angajament continuu cu publicul Eh, continuarea acelor activități preactive care pot să câștige încrederea și obținerea de soluții. În primul rând, promovarea unei culturi administrative eh, cere ca să existe capacitatea instituțională eh, care să permite atingerea standardelor celor mai ridicate. Astfel de atribute reprezintă fundația necesară pe care să construim capitalul moral și politic de care este nevoie pentru a face față răspunderilor și așteptărilor foarte serioase asociate cu instituția mediatorului european, care este considerat ca o contrapondere instituțională a puterii executive, dotat cu autoritatea morală capabilă să contribuie în mod substanțial la întărirea statului de drept. Pentru a atinge aceste obiective, viitorul mediator european va trebui să poseze și să fie în măsură să demonstreze public acest lucru în fața cetățenilor, independență personală, imparțialitate și integritate, așa cum se arată în mod explicit uh, de către Parlament în momentul în care și-a adoptat decizia privind mediatorul european acum 20 de ani. Așadar, celui care va fi urmașul meu în funcție, îi doresc mult succes și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru atenție și pentru sprijinul în toți acești ani. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule Diamanduros. Mulțumesc pentru toată înțelepciunea pe care ne-o transmiteți aici. Sarcinile ombudsmanului sunt foarte importante și au o legătură foarte strânsă cu transparența europeană. Sperăm că succesorul dumneavoastră uh, va reuși să păstreze nivelul dumneavoastră. Sigur că sperăm de asemenea că și dumneavoastră veți uh, avea o activitate foarte fructuoasă în continuare în uh, țara dumneavoastră sau în altă parte. Cine dorește să intervină? Domnul Salavracos și doamna Aucan. Vă rog, doamna Aucan, mai întâi. Da, în primul rând, mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră de acum și mai ales pentru munca dumneavoastră, pe care o apreciem, sper eu, cu toții. M-am bucurat să aud că dumneavoastră considerați că uh, transparența este acum mult mai bine înrădăcinată la comisie decât era înainte. Trebuie că era foarte rea înainte. Aceasta ar fi concluzia mea imediată. Și aș vrea să mai spun un lucru mărunt. Știți că discutăm acum despre testele clinice și este un război necontenit să ne asigurăm că uh, ceea ce am cerut uh, EMEA să facă este acum prevăzut și în legislație. Sper că la vot vom reuși să insistăm asupra faptului că sănătatea umană este mult mai importantă uh, față de interesele comerciale. Interesele comerciale trebuie discutate numai după ce s-a emis autorizația. Nu se poate ca interesele comerciale să prevaleze în fața sănătății umane. Sper că vom reuși să uh, avem succes. Și aș vrea să vă întreb, ce răspuns dați dumneavoastră hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene, care, din câte mi s-a spus, a uh, uh, blocat EMEA până când se va lua hotărârea curții, până în cauza a trei întreprinderi mari din ă, industria farmaceutică împotriva EMEA. Ce părere aveți dumneavoastră? Vom, noi vom discuta și cu serviciul juridic pentru că aici pur și simplu se spune că interesul comercial e cel mai important. La 10.49 se spune clar însă că sănătatea umană este primordială și v-aș ruga să dezvoltați un pic acest punct 10.49. Pentru că atât am putut obține deocamdată, nu neapărat în conformitate cu tratatul, ci cel mai bun lucru pe care l-am putut obține până acum. Sper că și pentru marile întreprinderi sănătatea umană este primordială. Asta în primul rând. În al doilea rând, un uh, aspect care ne, ne mulțumește este mediul și sigur că urmărim situația. Eu am fost raportor la cazul uh, aeroportului din Viena. Mediul este foarte des obiectul petițiilor pe care le primim noi. Și de aceea aș vrea să vă întreb, credeți că uh, chiar se ține cont de Convenția privind mediul la comisie? Chiar credeți că punctele legate de mediu, de posibilitățile ONG-urilor de a avea acces uh, la informații, chiar credeți că se poate? Am avut recent o dezbatere aici la comisie Uh, privind această convenție și e clar că nu a intrat încă în uh, ADN-ul instituțiilor europene, dar sper că va ajunge acolo. În cele din urmă, în legătură cu conflictul de interese. V-am auzit vorbind despre independență. Unii au impresia că conflictul de interese este un lucru foarte vag, o definiție foarte vagă. E, eu, să zicem, sunt căsătorit cu cineva, anumite interese, în fine, e destul de vag. Eu cred însă că independența e un termen cât se poate declara aici. Ești independent dacă nimeni dintre cetățeni nu poate să emită niciun fel de uh, neîncredere față de eventualele tale afiliații și uh, moduri de luare a deciziilor. Ați vorbit despre conflict de interese la EFSA. Am vorbit și noi aici, e clar că dacă în același timp ai interese în industrie și lucrezi și la EFSA, a, ești clar vinovat de conflict de interese. După părerea mea și după ce știu eu de acasă, conflictul de interese are o definiție obiectivă și gata, am să mă opresc pentru că noi atât de mult timp am cerut un regulament privind uh, administrația. Ați spus foarte mult uh, că principiile serviciului trebuie să facă parte din cultura europeană și e clar că dacă vom obține ceea ce s-a promis în tratat, și anume legislația privind o bună administrare în instituțiile Uniunii Europene, uh, va fi bine. Știu că nu dumneavoastră sunteți responsabil, ci comisia, dar Poate ați auzit ceva, poate ați auzit că suntem pe cale de a primi acest regulament. Pentru că dacă ar fi așa, ne-ar ajuta foarte mult să avem instrumente reale să ne asigurăm că nu mai există conflict de interese, că există independență, transparență, că se aplică principiile serviciului pentru cetățeni. Mulțumesc! Domnul Salavracos. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu sunt de părere că sarcinile prezentate de domnul Diamandouros, sarcinile realizate de el, sunt extraordinare. Am avut onoarea de a asculta prezentarea raportului său anual. Și noi eh, facem un raport eh, pe această temă. Este într-adevăr o onoare și există mai multe elemente de procedură importante. Dar iată ce vreau eu să zic. În perspectiva sfârșitului mandatului ombudsmanului, Aș dori să spun că mandatul dumneavoastră a fost marcat cu succese deosebite și, de asemenea, a fost marcat de o consolidare a încrederii cetățenilor în instituțiile europene. De aceea, misiunea succesorului sau succesoarei dumneavoastră va fi cu adevărat una dificilă. Mă tem că pe lângă dificultățile cotidiene ale vieții, ale vieții în Uniunea Europeană, se vor mai adăuga și alte presiuni asupra muncii ombudsmanului în următorii ani, în următorii zece ani. Eu sper însă că lucrurile se îndreaptă spre bine și nu spre rău. Viitorul ne va arăta ce se va întâmpla, însă În orice caz vom putea întotdeauna să spunem că dumneavoastră ați fost cu adevărat un reprezentant foarte bun al cetățenilor în acest uh, oficiu de ombudsman. Și cu adevărat vreau să vă urez mult succes profesional pentru viitor, nu vreau să vă plictisez mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Huntis! Mulțumesc, doamnă președinte, și eu Doresc să îi mulțumesc la rândul meu domnului Diamanduros pentru prezentarea raportului anual pe 2012 și, în general, pentru uh, toată munca pe care a realizat-o și pe care o lasă în urmă. E păcat că trebuie să părăsească această funcție. Acum, eu sunt membru la această comisie doar de un an și jumătate. Cu toate acestea pot să spun că Comisia Petiții și instituția Ombudsmanului sunt cu adevărat instituțiile eh, din Uniunea Europeană care sunt cele mai apropiate de cetățeni, care sunt cele mai accesibile pentru cetățeni. Și trebuie să ne gândim cât, eh, cât eh, câte posibilități are ombudsmanul pentru a soluționa toate aceste probleme și e valabil și pentru comisia noastră. Pentru că și la, dumne- la dumneavoastră se pune problema unei proaste administrații și la noi este vorba de încălcări ale uh, legislației europene. Deci e nevoie de voință, de voință politică foarte importantă pentru a rezolva toate aceste probleme. În fine, vă mulțumesc încă o dată pentru munca depusă. Apoi, în legătură cu moștenirea pe care o lăsați dumneavoastră tot ce mai trebuie să realizeze succesorul dumneavoastră. E clar că ați uh, pus ștacheta foarte sus. Însă, cred că vor fi multe dificultăți și din motivele menționate de dumneavoastră și am să încerc să le reformulez. Ați vorbit de provocări, politică de economii, schimbări climatice și toate acestea. Deci, sincer, eu cred că în cadrul juridic european este, este un moment în care trecem prin schimbări foarte puternice. Ce înseamnă o proastă administrație? Ce înseamnă încălcarea dreptului comunitar? Aceste lucruri nu erau clar definite, însă acum vor fi tot mai clar și tot mai limpede exprimate. Și cetățenii vor ști cui trebuie să se adreseze, fie succesorului noastră, fie nouă, și vor ști că vor fi susținuți în plângerile și petițiile lor. Însă e clar că totul va deveni mult mai complicat. Uh, în ceea ce privește numărul petițiilor, eu am constatat că există o mică reducere uh, produsă în ultimii ani. În anul trecut chiar, în 2012. Uh, deci față de anii anteriori există o mică scădere, nu mare, dar prezentă. Dar dacă ar fi o evoluție constantă și s-ar reduce numărul petițiilor de la an la an, uh, ce ar însemna acest lucru? Trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că nu cred că este aici uh, vorba de munca dumneavoastră. Pentru că știu că v-ați uh, ocupat de toate anchetele posibile, dar dacă a existat uh, o reducere a numărului de plângeri sau de petiții, ne-ar interesa din ce motive. Doamna președinte, domnul Iar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și domnului ombudsman pentru raportul său. Dacă vreți, uh, putem spune că ombudsmanul și Comisia PETI lucrează pe același front și noi și dumneavoastră primim uh, plângerile cetățenilor europeni și încercăm să le ameliorăm un pic situația. E poate diferit de cum a spus colegul anterior, pentru că eu nu cred că e bine când scade numărul de petiții sau de plângeri, pentru că eu cred că caracterul de a se plânge și de a acuza este ceva ce ține de implicarea cetățenească și noi asta ne dorim de la cetățeni. Deci, uh, e bine când sunt multe plângeri. Ați uh, pus o bază pentru succesorul dumneavoastră și să știți că îmi pare foarte rău că părăsiți această funcție, am colaborat împreună foarte bine și am fi putut merge mai departe. Deci e păcat. Au spus-o și antevorbitorii mei, uh, succesorii dumneavoastră se vor uh, confrunta cu o comparație dificilă pentru ei. Îmi pare rău că plecați, uh, pentru că în mandatul dumneavoastră am văzut cum plângerile au fost tratate în mod rapid și profesionist, am reușit să discutăm foarte bine, să vedem ce audieri vrem să organizăm. Uh, știm întotdeauna la Comisia de Petiții cum putem colabora cu ombudsmanul, avem mult de învățat unii de la alții, este un schimb foarte util pentru ambele părți, pentru că amândoi ne dorim să tratăm cât mai repede plângerile cetățenilor. Primul nivel este ca cetățeanul să știe unde să-și trimită plângerea. De multe ori scrie o scrisoare și răspunsul este mulțumim că ne-ați scris, dar nu ați trimis scrisoarea unde trebuia. E foarte bine că există acest ghid interactiv ca cetățeanul să poată să se orienteze rapid și să primească un răspuns, mai ales în cazurile în care nu dumneavoastră sunteți cel care îl poate ajuta. Uh, atrag atenția președintei comisiei, poate că la reuniunea coordonatorilor sau la o altă reuniune să analizăm acest lucru și din perspectiva muncii noastre, pentru că cred că este foarte util. În al doilea rând, rapoartele extraordinare. Ați spus, da, am făcut un raport extraordinar pe tema aeroportului din Viena, nu dorim însă să intervenim mult prea mult. Mie mi s-a părut uh, foarte important Ați uh, întrebat comisia noastră dacă vrem un raport extraordinar, noi am preluat ideea și am avut o raportoare foarte bună, am avut și raportori din umbră foarte buni, de exemplu pe domnul Becker și totul a fost foarte bine gestionat și cred că am reușit să punem lucrurile în mișcare. Deci cred că aveți dreptate, într-adevăr, nu trebuie folosit, nu trebuie să ajungem la o inflație de rapoarte extraordinare, dar e bine să avem mai multe din acestea, pentru că munca dumneavoastră și munca Parlamentului uh, se completează foarte bine în această privință. În comisia noastră, în toate grupurile politice există această idee că s-a făcut foarte bine ce s-a făcut, deci cred că ar fi nevoie de ceva mai multe rapoarte extraordinare. Mai departe, uh, m-am gândit la această expresie, unitate în diversitate. Este destul de special această, această idee. Pentru că uneori când mergi la fața locului, uh, în circumscripții, Europa este criticată. Pe de altă parte, uh, există și această viziune a cetățenilor asupra Bruselului cum că îi poate ajuta. Deci cetățenii văd Bruxelles ca pe o instanță superioară, o ombudsman, Comisia de Petiții, vă rugăm ajutați-ne. De exemplu, în uh, domeniul mediului, cetățenii depun foarte multe plângeri și se întâmplă ca Uneori, comisia să intervină când pur și simplu e prea târziu, când drobul de sare deja a căzut, când s-a dat autorizația de construcție, de exemplu, pentru anumite instalații. Abia atunci intervine comisia. Noi am uh, spus-o că cele mai dificile chestiuni sunt conflictele de interese. De exemplu, la EFSA am avut ieri o petiție foarte interesantă tocmai pe tema acestui conflict. Pe de o parte ne dorim uh, ne dorim uh, instituții independente, dorim să avem experți în aceste instituții, dar experții au și ei un trecut. Nimeni nu s-a născut fără un trecut. Fiecare are o dată de naștere, are o meserie, are anumite calificări. E greu să le cer brusc independență. Și ultimul subiect mare de petiții la noi este legat de armonizarea dorită de cetățeni cetățenii își asumă cetățenia europeană și merg dintr-un stat membru în altul și uh, nu le convine că nu au aceleași drepturi peste tot. Și eu am constatat că există încă diferențe între statele membre, cetățenii ne atenționează și cred că este un punct foarte important în care trebuie să colaborăm. Asta voiam eu să vă spun. Încă o dată îmi pare foarte rău că plecați. Vă urez toate cele bune și sper că nu vă veți îndepărta prea tare de Uniunea Europeană în următoarea dumneavoastră etapă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iar. Domnul Gardes Ramon. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, voi fi foarte succint pentru că nu am intenția să repet uh, felicitările și elogiile absolut meritate care au fost adresate domnului Diamanduros. Sigur că și eu îi urez mult succes în viitor. Două aspecte aș vrea să menționez. pentru a profita cât mai bine de experiența dumneavoastră în calitate de ombudsman european. Și, sigur, în continuarea eforturilor pe care le-ați făcut. Prima mea întrebare este următoarea. Ne-ați spus că Spania și Germania sunt cele două țări care au transmis cele mai multe plângeri în 2012. În ceea ce privește Spania, cred că o plângere din zece vine din uh, Spania din Germania cifra este un pic mai mică. Și aș vrea să vă întreb uh, care este părerea dumneavoastră despre aceste statistici pe care ne le-ați prezentat, statisticile de la țară la țară. Uh, situația mi se pare destul de specială. Avem senzația că cetățenii spanioli uh, uh au uh, mai mare încredere în serviciile ombudsmanului european, inclusiv pentru um, dosare care țin de politica internă. Deci asta era întrebarea mea legată de statistici. Și acum o să trec la a doua întrebare. Fiindcă veți, vă veți părăsi uh, funcția în curând, aș vrea să vă întreb dacă ar trebui să faceți niște recomandări uh, în atenția Parlamentului sau în atenția Comisiei de Petiții, care să ne permită pe viitor să îmbunătățim funcția de ombudsman european. Care ar fi, pe scurt, aceste recomandări? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Martinez. Gracias, gracias, eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Stimate domnule Diamanduro, stimate prieten, iau cuvântul astăzi cu foarte multă emoție, trebuie să vă spun acest lucru. Este pentru mine un uh, privilegiu, aș spune, între ghilimele, să fiu uh, deputatul cel mai uh, vârstnic din această comisie și um, mă voi retrage, de altfel, la numai câteva zile după dumneavoastră. Vă spuneam așadar că sunt emoționată și aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut până în prezent. În mod clar, ați fost un mare uh, ombudsman, vă veți lăsa o amprentă clară în această instituție și cu siguranță ne veți lipsi pentru că ați dat dovadă de o colaborare prețioasă întotdeauna. Colaborare care a fost uh, întotdeauna marcată de cea mai mare sinceritate. Este adevărat așadar că succesorul dumneavoastră va trebui să se ridice și el la înălțimea Uh, prestației dumneavoastră și ați stabilit uh, niște standarde foarte ridicate. Cu toții am subliniat excelența muncii dumneavoastră um, și cu siguranță ceea ce lăsați în urmă va fi foarte util pentru succesorul dumneavoastră. Ca și colegii mei, vă urez și eu mult succes pe viitor, dar aș vrea să mai spun câteva cuvinte în încheiere. Devotamentul, eforturile pe care le-ați făcut, rigoarea de care ați dat dovadă, constanța și eficiența acumulate cu abilitatea dumneavoastră, pentru că știți să fiți în același timp și ferm și flexibil ați făcut în acest sens uh, niște alegeri foarte judicioase atunci când v-ați înconjurat uh, de echipa dumneavoastră și doresc să uh, felicit și serviciile dumneavoastră. Așadar, toate aceste lucruri v-au permis să aduceți o contribuție semnificativă în ultimii doi-trei ani ca și majoritatea colegilor uh, care au aceeași naționalitate ca dumneavoastră, reprezentați uh, un exemplu permanent uh, pentru demnitatea poporului dumneavoastră, pentru demnitatea țării dumneavoastră. Asta într-un context în care veștile care ne parveneau din țara dumneavoastră nu erau cele mai îmbucurătoare și știm că uh, pentru ceilalți europeni uh, a fost puțin dificil să înțeleagă rolul uh, și să nu uite rolul jucat de țara dumneavoastră în uh, istoria umanității și cred că ar trebui să nu uităm să vă facem întotdeauna acest omagiu, acest omagiu către Grecia, al cărei discipol suntem în foarte multe cazuri. Vă urez mult succes în viitorul dumneavoastră profesional pentru că aveți încă multe de realizat. Da, mulțumesc. To Greece as well. Vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus și acum îi dau cuvântul domnului Boștinaru. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ombudsman, nu este o regulă neapărat în comisia noastră să avem atâtea cuvinte de prietenie față de interlocutorii noștri. De obicei, situația este diferită și totuși astăzi este un moment cu totul special în care probabil din punct de vedere instituțional ne întâlnim pentru ultima dată. Și cu siguranță că nu aveți nevoie de niciun fel de laudație pentru că rezultatele dumneavoastră, mandatul dumneavoastră sunt cea mai bună recomandare și voi continua pe linia deschisă de distinși mei colegi ați reușit să construiți nu numai uh, un uh, um, birou extrem de credibil al ombudsmanului european, ați reușit de asemenea să inovați și să creați precedente și să creați bazele pentru dezvoltarea pe viitor a ombudsmanului european, dar și pentru relațiile viitoare între Parlamentul European, instituția ombudsmanului european și instituțiile europene în general. De aceea, nu pot decât să-mi exprim bucuria de a fi avut ocazia să lucrez cu dumneavoastră în acești ultimi ani și în calitate de membru al uh, Comisiei PETI doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră impresionantă și pentru angajamentul de care ați dat dovadă în slujba principiului bunei guvernanțe, pentru că ceea ce instituția Ombudsmanului European a făcut în toți acești ani, ceea ce ați făcut dumneavoastră a fost să uh, vă arătați devotamentul față de buna guvernanță în general și față de buna administrare în particular, în mod special. Pentru că aceasta este tema principală sau criteriul principal pentru a beneficia de o credibilitate crescută în ochii um, cetățenilor europeni, credibilitate pentru noi, pentru instituțiile europene, uh, care va construi drumul de viitor al acestor instituții. Vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu dumneavoastră în calitate de comisie pentru petiții. Relațiile noastre instituționale au fost excelente. Uh, și mai mult de atât, rezultatele obținute au fost pozitive și ne-au permis să câștigăm încredere pentru cooperarea noastră instituțională, dar și în fața europenilor în general. În cele din urmă, aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru modul în care v-ați asumat funcția cu imparțialitate și cu curajul de a discuta subiecte dificile și delicate pentru statele membre mai mari sau mai mici. Pentru că atunci când ați acționat în acest mod, ați creat un precedent care sper că va fi continuați și de succesorii dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru toată cooperarea, pentru munca dumneavoastră, pentru imparțialitatea de care ați dat dovadă și uh, în calitate de român, de prieten al Greciei și de pro-european. Nu pot decât să vă transmit dumneavoastră și prin dumneavoastră țării dumneavoastră recunoștința pentru un uh, exemplu atât de bun de uh, comportament pro-european în slujba instituțiilor și valorilor europene în aceste vremuri grele. Uh, Mulțumesc, domnule Boștinaru. Aș dori acum să îi dau 10 minute domnului Diamanduros ca să poată să răspundă la întrebări. Vă rog. Aba, nu mă scuzați, mai este și domnul Boulon. V-am uitat. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi și eu foarte succint, stați liniștită. În, uh, printre toate aceste laude, nu pot decât să-mi adaug și eu nota personală spunând că susțin tot ceea ce au spus colegii mei privind excelența muncii dumneavoastră și raportul dumneavoastră este o dovadă în acest sens și de asemenea salut și colaborarea cu Comisia Petiții. Dar aș fi vrut uh, să vorbesc și despre viziunea dumneavoastră pentru viitor și viziunea asupra rolului ombudsmanului, ceea ce se poate îmbunătăți, de exemplu. Uh, există astfel de ombudsman și în statele membre, care uneori au însă competențe diferite și poate că ombudsmanul european ar putea și el să dezvolte anumite atribuții uh, și în uh, alte domenii mai apropiate de justiție. Credeți că aceasta ar fi o evoluție favorabilă pentru instituția ombudsmanului european? și apoi cum se poate îmbunătăți rețeaua ombudsmanilor, uh, știind că există state membre care nu au astfel de mm, ombudsmani. Unul din colegii noștri spunea, de exemplu, că în Germania uh, sunt mai multe mm, petiții decât în alte țări. Am fost surprins să văd că nu Italia era pe locul doi, pentru că Italia nu are un uh, ombudsman național și atunci cum putem să facem în așa fel încât ca această rețea a ombudsmanilor să fie cât mai completă și să poată să îmbunătățească activitatea ombudsmanului european. Și în cele din urmă suntem în anul cetățeniei europene și acest mm, an aduce totuși o creștere a euroscepticismului. Nu este oare un lucru paradoxal și ce putem face pentru a îmbunătăți acțiunile împotriva euroscepticismului în 2013, un an care în plus este un an preelectoral uh, în care mobilizarea alegătorilor europeni va fi cu atât mai dificilă. În concluzie, vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră și dacă într-o zi uh, uh, primiți o plângere despre toate aceste lucruri, o să o examinăm cu mare încredere. Domnul Diamandu. Um. If you see me hesitating, it's first of all that very... În primul rând, sunt uh, foarte emoționat și foarte recunoscător pentru toate aplauzele, laudele, pentru sprijinul și cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat. Uh, Sper că lumina nu vă lasă să vedeți uh, cât de mult m-am înroșit și cât de uh, jenat m-am simțit. Voi răspunde la unele uh, întrebări în engleză și din respect pentru interlocutorii mei, la altele în greacă și în franceză. Am la dispoziție un timp foarte scurt și voi încerca să um, condensez multe din aceste întrebări și îmi voi cere în avans scuze celor care, cărora nu voi putea să le răspundă, răspund, dar urmez instrucțiunile președintei. În ceea ce privește întrebarea doamnei Aucan, permiteți-mi să spun că sper din tot sufletul că decizia Agenției Europene a Medicamentelor de a, a accepta recomandarea și de a publica informațiile critice legate de studiile clinice va Uh, continua, va persista. Dar, după cum știți, prin statut, ombudsmanul european nu poate să ia o poziție față de hotărârile judecătorești. Deci nu pot și nu trebuie să fac niciun fel de afirmație legată de ceea ce a spus o instanță judecătorească, mai ales atunci când e vorba de măsuri interimare, pentru că nici nu știm care va fi hotărârea finală a curții și sper că înțelegeți poziția mea în acest domeniu. Permiteți-mi de asemenea să vă spun că sunt de acord cu preocupările exprimate de dumneavoastră și de alte, alți colegi cu privire la importanța abordării conflictelor de interese. Conflictele de interese sunt foarte importante și dacă pot să utilizez termenul german de Zeitgeist, cred că această problemă face parte din zeitgeistul actual al Uniunii Europene și al instituțiilor europene și trebuie să fim vigilenți. Și am încercat să fiu și eu vigilent pentru a mă asigura că se evită conflictele de interese și un conflict de interese înseamnă de altfel, doamna Auken, și altceva. OECD a decis că există trei tipuri de conflicte de interese reale, potențiale și aparente. Și este foarte important acest lucru pentru funcționarii publici, inclusiv pentru ombudsmanul european. În plus față de necesitatea de a evita conflictele de interese, trebuie să facem tot posibilul de a nu lăsa impresia că suntem într-un conflict de interese. Uh, este o provocare foarte importantă pentru oricine își asumă responsabilitatea de a ocupa funcția de ombudsman european, pentru că prin statutul pe care dumneavoastră l-ați votat, un ombudsman trebuie să fie independent, imparțial și trebuie să lase impresia că este așa și trebuie să fie perceput ca atare. Și în cele din urmă, eh, cu privire la articolul 298, aici înțeleg că Parlamentul își dorește uh, adoptarea unei legislații privind procedurile administrative și ombudsmanul dorește foarte mult acest lucru, însă nu sunt sigur că mm, Consiliul și Comisia sunt suficient de receptive față de această idee, însă mă bucur și sper de altfel că Parlamentul va, va mm, relua impulsurile pentru a se ajunge la această legislație. Doresc să-i mulțumesc domnului Salavracos ca și domnului Huntis și de asemenea și doamnei președinte, pentru toate aceste cuvinte extrem de prietenești față de munca depusă de mine. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, și celorlalți colegi pentru că să știți că aceste cuvinte mă mișcă foarte mult. Domnului Huntis, uh, vreau să-i spun că aveți dreptate, într-adevăr, acest Uh, această funcție de ombudsman european, uh, sper eu să meargă tot în sus și să Până acum am avut foarte multe succese și sper că așa vom avea, va avea și pe viitor succesorul meu. Și într-adevăr sper că se va păstra și această foarte bună colaborare între ombudsman și Comisia PETI. Acum aș dori să mă refer pe scurt la întrebarea dumneavoastră. Statisticile arată imagini diferite. 36% uh, este scăderea din ultimii ani, adunând toate procentele din fiecare an. Deci a existat o reducere și uh, are legătură și cu uh, pretențiile pe care le-a avut comisia dumneavoastră de la ombudsman uh, de-a lungul timpului și anume ca el să se ocupe numai de plângerile care țin de competența sa. Deci este o evoluție pozitivă, înseamnă că și instrumentele de pe pagina noastră de internet funcționează bine. Înseamnă că mii de oameni s-au adresat direct în locul adecvat și că nu au mai fost plângeri care depășeau competențele noastre. Deci, uh, într-adevăr, sunt de acord cu uh, ceea ce a cerut întotdeauna Comisia de Petiții. Și acum continuăm în engleză. Of courtesy, um, I will um, also have to answer... Hmm. Din politețe o să-i răspund domnului Bruno franceză. Domnul uh, Iar și în special domnului Martinez și celorlalți tuturor colegilor. De fapt, le mulțumesc pentru uh, laudere, pentru mulțumirile pe care mi le-au adus, la fel domnului Boștinaru. În mod deosebit uh, am apreciat faptul că domnul Martinez a vorbit nu numai despre mine, ci și despre țara mea. E într-adevăr foarte important uh, să se exprime o apreciere a demnității în acest fel. Și cu asta am spus tot. Domnului uh, Ramon, vreau să încerc să vă răspund celor două întrebări. Numărul uh, mare uh, de, de plângeri din Spania și din Germania, de ce și ce recomandări pot să fac viitorului mediator european. Cred că e ușor să spunem de ce sunt multe plângeri din Spania, dar vreau să spun două lucruri. Există acolo cele 16 provincii autonome și apoi, să zicem, nivelul național. Prin urmare, există în Spania un număr foarte mare de instrumente care fac posibil la multiple uh, niveluri ca cetățenii să adreseze, să adreseze aceste instituții. Uh, și apoi există mediatori atât la nivel uh, provincial cât și la nivel național, mediatori foarte buni. Prin urmare, Există multe surse de informații și multe uh, instrumente pentru cetățeni care uh, Uh, să nu uităm că au ieșit dintr-o dictatură, uh, ceea ce uh, le-a, eu știu, accentuat, le-a ascuțit, să spunem, sensibilitatea la toate aceste chestiuni. Nu am recomandări deosebite cu, pentru viitorul mediator european. Cred că acest Parlament a dotat această funcție cu tot, toate lucrurile de care are nevoie Uh, acum, în legătură cu posibilitatea de a interveni în instanță, ar trebui să o aibă, dar sigur că instanța este cea care va uh, decide. M-aș bucura mult dacă instanțele ar acorda uh, uh această competență mediatorului european în viitor. Și, în fine, domnule Bulon, Vă mulțumesc. Uh, din nou, vă sunt foarte recunoscător pentru observațiile dumneavoastră privitoare la calitatea serviciilor pe care mediatorul european s-a străduit să le ofere și principiile de comportament uh, Uh, pentru comportamentul uh, în, în relația instituției și cetățeni. Cât privește relațiile și rețeaua cu colegii naționali, aici avem o problemă juridică. În momentul în care mediatorul european a apărut ca instituție, s-a luat o decizie care a încercat să îndepărteze propunerea Spaniei și anume aceea de a permite mediatorului european să aibă antene în uh, statele membre și uh, să adopte programul uh, danez care îi conferau competențe doar la nivel european. Prin urmare, nu am competența de a interveni la nivel național și din această cauză folosesc rețeaua pentru a putea colabora strâns cu toți colegii mei la nivel național și regional pentru a promova uh, aceste principii. Uh, e adevărat că mai există două state uh, în care nu avem, dar Germania insistă că existența Comisiei de Petiții în Germania este echivalentă cu un mediator și din această cauză consideră că nu este nevoie să aibă un mediator național deși există așa ceva pentru armată și în patru landuri ale Germaniei, dar nu și la nivel federal. Cât privește Italia, în ultimii ani Eh, am eh, fost în Italia de mai mult de 10 ori încercând să fac să se miște lucrurile, să, să încurajez guvernul să adopte o astfel de, de hotărâre și sper că guvernul actual eh, va putea să acționeze în acest sens. Rămân Uh, optimist și sper că până la momentul în care voi părăsi funcția mea, voi reuși uh, să uh, fac acest lucru. Și, în fine, sunt întru totul înțeles, de acord cu părerea dumneavoastră cu privire la provocarea, provocările majore care există la ora actuală în Europa. Dar Cred că mai degrabă dumneavoastră, mai mult decât mediatorul european, sunteți cei care trebuie să promovați uh, o consolidare a drepturilor cetățenilor. Eu am să fac acest lucru până în ultima clipă și sper că cel care îmi va urma în funcție îmi va împărtăși această preocupare. Așadar, încă o dată vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru tot sprijinul, toată colaborarea și pentru vorbele bune pe care mi le-ați eh, adresat. A fost o adevărată onoare să lucrez împreună cu dumneavoastră și, eh, dacă este cazul, voi colabora cu comisia dumneavoastră în calitate de cetățean. Mulțumesc! We thank you very much. Good luck. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes în continuare. Ναι, ναι, ε, συνεχίζουμε. Haideți să mergem mai departe. Trecem mai departe. The 19th of uh, June, we suggest that uh, representatives Continuăm așadar. Eh, reprezentanții tuturor instituțiilor eh, la care se referă raportul domnului Strapacos vor trebui să sunt invitați să participe eh, la reuniunea pentru acel raport. Termenul de depunere a amendamentelor va fi 24 iunie. Și și vom vota pe 9 iulie. Bun, și cu asta mergem mai departe la punctul 14, deoarece nu avem uh, posibilitatea de a prezenta punctul 13. Așadar, vă rog. Mm, mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Chichester. Mă bucur foarte mult că am ocazia să-mi prezint uh, proiectul de aviz este uh, vorba de stabilirea sediilor uh, Parlamentului și colegii noștri de la Comisia AFCO analizează și uh, gândesc, că elaborează un raport pe această temă, iar noi venim cu un aviz. Proiectul de aviz se regăsește în mapa dumneavoastră. Puține uh, sugestii am făcut uh, și foarte uh, să spun la subiect, probabil că treaba asta îi va încuraja pe colegi să vină cu amendamente. Ca să rezum așadar, sugerez să uh, salutăm faptul că Comisia AFCO face un raport pe această temă. Dacă e nevoie, doamnă președinte, pot să încerc să vorbesc mai tare ca să acopăr uh, rumoarea din sală, deci aș prefera să nu o fac. Prin urmare, Comisia AFCO întocmește un raport. Uh, și, și noi trebuie să ne spunem părerea, pentru că am, uh, petiții au fost înaintate comisiei noastre pe referitor la faptul că Parlamentul are două sedii și eu uh, sugerez uh, să convenim că ar fi într-adevăr mai bine și din punct de vedere economic uh, și ecologic și mai departe să avem un singur sediu. Și mai arăt că această tranziție, această migrație între Bruxelles și Strasburg și înapoi devine, să spun, un uh, simbol ilustrativ al felului absurd în care funcționăm și nu ajută reputației noastre. Uh, trebuie iarăși să subliniem uh, și să ne gândim care a fost gândirea inițială referitoare la stabilirea sediului Parlamentului de la, la Strasburg și cerințele din tratat, așa cum se prezintă în forma lor actuală, continuă să susțină această modalitate cu două sedii. Dacă mi-amintesc, era și al treilea din Luxemburg, dar n-am vrut să mai complicăm lucrurile și mai tare. Prin urmare, Uh, facem apel și cerem Parlamentului să uh, poarte o dezbatere uh, în care să ne exprimăm cu privire la acest mecanism, dacă să continue sau nu. Și atunci când se va fi obținut uh, majoritatea, ă, dacă este cazul, conform articolului 48, ă, Parlamentul să propună o soluție. Cred că la asta făcea despre asta făcea vorbire și domnul ă, Boștinaru. Tratatele nu sunt bătute în cuie, ele sunt făcute de oameni și pot fi modificate. Prin urmare, asta este proiectul meu de aviz, doamnă președinte, și aștept uh, cu interes comentarii din partea uh, colegilor. Și mă bucur să văd acum că a, a venit și raportorul pentru punctul 13. Doamna președinte, așadar, uh, puteți depune uh, amendamente până la sfârșitul lunii. Și acum domnul Macmillan Scott la punctul 13. Domnul Boștinaru, domnul președinte, dacă mi-amintesc eu bine și așa cred că se întâmplă, la ședința coordonatorilor am uh, discutat că uh, raportul și proiectul de aviz cu privire la sedii uh, sau la un sediu unic nu poate fi uh, redactat decât după ce Comisia AFCO își va fi pregătit propriul său raport cu privire la sediul unic. Și v-aș ruga să vă uitați din nou peste procesul verbal al acelei uh, ședințe. Pentru că astăzi mi s-a spus, iată, că AFCO încă nu și-a redactat raportul. Prin urmare, ce discutăm? Pentru că uh, locul, uh, să spunem, sau comisia în care va fi abordat acest, acest subiect este Comisia AFCO. Putem noi să ne asumăm rolul AFCO, da sau nu? Eu aș zice că nu. Prin urmare, nu vreau să ofensez cu nimic uh, pe distinsul meu coleg, dar uh, raportul cu privire la un sediul unic s-a propus astăzi. Odată ce am luat uh, decizia în ședința coordonatorilor, și exact ăsta este rolul uh, ședinței coordonatorilor, să hotărască agenda comisiei și apoi am stabilit și condițiile, și anume comisia AFCO prima și uh, să o, apoi noi să începem fără nicio ezitare să ne pregătim avizul. Deci, vă întreb, de ce am făcut uh, invers, pentru că știm foarte bine, odată ce s-a luat o hotărâre, nu, ea trebuie respectată. Mulțumesc. Monsieur s'il Președinta, domnul Bulon, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, eu uh, vreau să-mi exprim susținerea față de spusele colegului Boștinaru. Sunt într totul de acord cu comentariul său. Și de altfel vreau să vă reamintesc că Curtea de Justiție anul trecut a pronunțat, anul acesta mă scuzați, spune vorbitorul, a pronunțat o hotărâre și îmi amintesc ce spunea președintele Schulz și anume că pe baza acestei hotărâri a curții acest subiect nu va mai reveni în discuție uh, și, uh, în al treilea rând, vă reamintesc că Comisia mm, de Petiții și petițiile pe care le tratăm în general uh, își propun uh, și au scopul de a trata o proastă aplicare a dreptului comunitar. Ehm, și că nu suntem sub nicio formă aici ca să combatem dreptul comunitar și tratatele. Noi, eh, din potrivă, trebuie să ne îndeplinim rolul nostru. Așadar, pe această temă, dacă acest raport rămâne, ne vom aduce amendamentele așa cum eh, spunem și astăzi eh, și suntem împotriva acestui gen de raport. Mulțumesc! Uh, Dom, domnul McMillan Scott, mulțumesc, doamna președinte. Pe scurt, cred că Comisia pentru Petiții, pe bună dreptate, a întocmit uh, un uh, aviz, de fapt e un raport pe fond și Comisia Constituțională a avut o audiere ieri pe această temă legată de sediile, nu atât de sediile tuturor instituțiilor, ci de sediile instituției noastre. Și îmi cer scuze, doamnă președinte, uh, nu am înțeles că s-a terminat uh, discuția pe această temă, dar am două comentarii scurte și clare. O problemă majoră există uh, legată de abordarea acestei teme. Ca membru al biroului uh, Parlamentului am observat uh, că s-au făcut cereri repetate și rezoluții ale Parlamentului de a se vedea exact ca cifrele legate de lucrările care au loc în cele două sedii uh, și, uh, și la Luxemburg. Niciodată administrația, îmi pare rău să o spun, nu a venit cu astfel de, de cifre. Sau când a venit, sunt inconsecvente, incoerente și uh, nu fac decât să sporească confuzia generală. De aceea, aș sugera ca proiectul de aviz al comisiei noastre să adauge această cerință ca administrația să vină acum cu cifre corecte și costurile de mediu, sociale, așa mai departe, legate de faptul că avem trei sediu. Toată lumea știe că această situație este, după părerea mea, anacronică. Sigur, înțeleg poziția colegilor francezi, dar, repet, în rezoluții repetate ale Parlamentului European, rezoluții recente, eh, și-a exprimat o majoritate, 78% eh, data eh, trecută, în legătură cu bugetul, când am discutat bugetul pe 2013, deci, în Germania, de exemplu, acest, uh, sau în Statele Unite, acest, acest uh, procentaj este definitoriu. Deci, uh, s-a exprimat pe tema că nu putem să continuăm în acest fel. Și, în fine, încă două lucruri și uh, petiția pentru un sediu unic. Acum cât, uh, câtva timp am avut de-a face cu problema legată de ECR, pentru că uh, inițiativa cetățenească, mă scuzați. Și serviciul juridic mi-a spus că nu este posibil să punem o întrebare despre lucrările Parlamentului pentru că e o chestiune specificată și precizată în tratat. De ce s-a întâmplat Așa, e, pentru că acum Parlamentul are competența de a propune modificări la tratat. Atunci, întreb dacă un stat membru refuză foarte clar ca acest lucru să nu se întâmple, nu mai spun care este acel stat membru, că se știe, înseamnă că cetățenii pur și simplu nu pot să înainteze o inițiativă pe această temă. În al doilea rând, când am dorit ca Eurobarometru să include o temă, o întrebare pe această temă, uh, ni s-a spus că nu se poate pentru că este o problemă uh, precizată în tratat. Iarăși mi se pare că este complet ilogic cred că trebuie să întrebăm de ce se întâmplă așa și să cerem, cum ziceam, administrației să ne spună exact care sunt costurile și cifrele exacte legate de faptul că avem trei sedii. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Am participat uh, la audierea care a avut loc, eram acolo, am ascultat tot, spune doamna Auken și Într-adevăr, s-au adus contribuții foarte interesante. În primul rând pentru domnul uh, Boulon. Uh, să știți că nu Dumnezeu a scris uh, tratatele. Noi suntem legiuitorii și legiuitorii pot să schimbe legea. Sigur că putem să ridicăm această problemă legată de modificarea tratatelor și toți cetățenii europeni au dreptul să înainteze petiții Ehm, care să arată că nu așa trebuie să ne facem noi treaba. În al doilea rând, motivul istoric eh, pentru care acest lucru se găsește în tratat. Și vă spun asta pentru că eh, Danemarca probabil că are o vină aici Eh, inițial a fost doar, să spunem, eh, un aranjament, un mecanism practic în măsura, în, eh, în momentul în care Parlamentul era doar o adunare. După care, când a ajuns un adevărat parlament, s-a gândit că parlamentul și el trebuie să-și aibă sediu în proximitatea celorlalte instituții Uh, lucrurile se întâmplă doar în, uh, în uh, Chile, din, din Chile, din câte știu eu, ca instituțiile să nu-și aibă sediu toate instituțiile în Santiago. Tratatul în 92, referendumul tratatului de la Maastricht a înregistrat un răspuns negativ, toată lumea știe. După aceea uh, s-a spus că uh, am văzut că răspunsul Franței a fost foarte apropiat de cel al uh, Danemarcei și după aceea s-a argumentat că de fapt asta e o problemă doar a Danemarcei. Și în fine, iată, așa s-au întâmplat lucrurile și regret, ehm, dar Franța a insistat că acest lucru trebuie să, fie, să rămână în tratat și nu s-a rezolvat mai târziu. Deci vreau doar să vă spun că este o chestiune politică, așa s-a întâmplat în 92, în 93, din cauza asta dispoziția este în tratat și ar trebui să dăm dovadă de maturitate, să vedem dacă treaba asta într-adevăr este potrivită pentru activitatea noastră. Mulțumesc! Eu voi ser muy breve. Să fiu foarte succint, spune domnul Martinez. Președinta, Știți ce? Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Nu avem timp. Dar uh, v-am doar să vă spun, în primul rând, uh, cam și eu o reacție la ce s-a spus adineori. Aceasta nu este o problemă a francezilor, nu îi vizează doar pe ei. Și eu sunt în aceeași situație ca și colegii din Franța. Asta în primul rând. În al doilea rând, Cred că este cazul, odată și pentru totdeauna, să nu mai fim atât de ipocriți atunci când vorbim despre un sediu unic. Pentru că cei care nu doresc ca sediul să fie și la Strasburg nu au curajul să vorbească. Trebuie să știți că, conform tratatului, Parlamentul are un singur sediu și anume aici la Bruxelles și nu trei sedii. Deci, să spui că e important să se strângă semnături ca Parlamentul să aibă un singur sediu e o ipocrizie. Parlamentul are deja un singur sediu. Asta este stipulat în tratate. Dacă doriți să strângeți semnături, spuneți că vreți să strângeți semnături ca să nu se mai țină sesiunile la Strasbourg. Măcar aveți eh, cinstea să o spuneți, aveți curajul să spuneți că în tratat se prevede un singur sediu pentru Parlament și că acela este Bruselul. Acesta este adevărul adevărat, haideți să nu ne mai învârtim în jurul cozii. Oricum, această dezbatere tot apare regulat și vreau să-i amintesc mai ales domnului Macmillan Scott că însuși președintele Parlamentului a spus de mai multe ori că uh, la Consiliu nu francezii sunt cei care blochează uh, Uh, această decizie, ci că nu există o majoritate între guvernele reprezentate în Consiliu. Există o mică minoritate care dorește ca Parlamentul să nu se uh, întrunească la Strasbourg. Trebuie să clarificăm lucrurile și asta voiam eu să spun ca să se scrie și în procesul verbal aceste lucruri. Parlamentul are deja un sediu unic, acesta este Primul lucru care trebuie menționat. În al doilea rând, nu francezii sunt cei care se opun, nu este o chestiune care vizează doar pe ei și în al treilea rând, în Consiliu nu există o majoritate clară, pentru că nu este o chestiune care uh, interesează suficient de multe guverne. Mulțumesc! Doamna Vertman, mulțumesc! Aș dori și eu să fac doar câteva observații sau comentarii la această discuție. Nu este vorba aici despre uh, tratate, pentru că tratatele trebuie să le respectăm, o știm cu toții, ci este vorba despre faptul că ar trebui, în primul rând, în Parlament să găsim o majoritate care să dorească un sediu, să ne stabilim într-un singur sediu ca să facem economii și pot susține cerințele unora sau altora și anume să analizăm această perspectivă din uh, perspectiva costurilor, pentru că cetățenii plătesc pentru acest lucru. Și în această criză economică trebuie să ne gândim foarte clar cum vrem să cheltuim pe viitor banii Uniunii Europene. De aceea eu cred că am avea o poziție de negociere mai ușoară dacă am face o anchetă, o analiză, să vedem cât costă exact această uh, mutare, cât, uh, cât s-ar putea economisi, pentru că cred că cu diplomație și cu propuneri corecte putem să convingem chiar și Franța și cred că ar fi uh, un lucru foarte bun dacă am lucra aici la modul colaborativ și am găsit o soluție constructivă. Apoi, în al doilea rând, cred că cu cetățenii noștri nu mai au multă răbdare să ne suporte. Mulțumesc! Uitați, uh, uitați, poate că nici deputații nu-și doresc să se tot plimbe atât de mult încolo și încoace. Nu e comod, dar acesta nu este un argument real, pentru că există persoane care au o situație mult mai gravă. În fine, avem acum acest aviz, se pot depune amendamente. Se pot depune, dar nu trebuie să fie depuse, nu e obligatoriu. We don't have time. We... Nu mai avem timp, nu mai avem timp, spune președinta. Puteți uh, să faceți acest lucru chiar dumneavoastră? So I will circulate. Da, voi transmite comisiei cu permisiunea dumneavoastră voturile din 23 octombrie anul trecut, când 78% din Parlament, o majoritate clară din toate grupurile politice, din toate țările în afară de Franța și Luxemburg, au cerut să se uh, revizuiască chestiunea Strasburgului, a sediului de la Strasburg. Am să vă transmit documentul tuturor. So, let's go. Haideți să trecem la următorul punct de fapt la anteriorul punct. De, doamnă președinte, mai, dacă nu e timp să vă faceți timp, pentru că altfel eu am să vă întrerup, spune domnul Chichester. E și cazul să dau și eu un răspuns la tot ce s-a spus. Mă scuzați, insist, pentru că colegii care au vorbit au spus lucruri foarte importante care necesită și un răspuns din partea mea ca raportor pentru comisia noastră. În primul rând, domnul Boștinaru. Domnul Boștinaru Um, nu este în sală, a făcut o observație legată de procedură și anume de ce ne ocupăm noi de acest aviz înainte ca Comisia AFCO să-și fi făcut raportul. Motivul este foarte simplu. De obicei, comisiile care întocmesc avize le transmit comisiei competente în fond înainte ca aceasta să-și finalizeze raportul. Mi se părea destul de ușor de înțeles. Noi facem aici un raport, uh, Uh, ca uh, Comisie pentru Petiții e destul de clar. Domnul Boulon a întrebat de ce ne ocupăm noi de un subiect în legătură cu care Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat deja. Uh, din câte mi-amintesc eu, ultima hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene uh, contesta temeiul propunerii Parlamentului uh, privind schimbarea calendarului, dar nu contestau dreptul Parlamentului de a face sugestii. Spuneau doar că propunerea făcută nu era conformă cu structura reuniunilor Parlamentului. Eu uh, sugerez că această idee ar putea să revină la o altă comisie. Îmi pare rău, uh, numai faptul că s-a pronunțat Curtea de Justiție nu trebuie să cenzureze Parlamentul atunci când acesta dorește să-și exprime opinia. În al treilea rând, domnul Macmillan Scott, doresc să vă încurajez să depuneți amendamente care să uh, fie conforme cu sugestiile sale și anume să cerem cifre și fapte care să uh, clarifice problema. Sigur că principiile nu se vor schimba, dar ar fi foarte util. În cele din urmă, colegul din Spania a spus că avem un singur sediu. Este corect, într-adevăr, dar trebuie să comentez cât de ironic este că colegul nostru spune acest lucru aici, la Bruxelles. Cam atât am avut de spus, aștept cu nerăbdare amendamentele și vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Acum trecem la punctul anterior Uh, și are cuvântul domnului Turgais. Ok, Muy bien, vamos a continuar entonces con el punto número... Haideți să continuăm cu punctul 13 de pe ordinea de zi. Uh, am tratat mai întâi raportul Chichester, după cum știți. Însă a sosit între timp și raportorul domnul Macmillan Scott și vom discuta raportul anual privind activitățile Comisiei pentru Petiții. Domnule Macmillan Scott, aveți cuvântul cât doriți. Mulțumesc foarte mult, mă scuzați pentru că am întârziat, v-am explicat de ce, pentru că nu fusesem anunțat la timp că se terminase punctul anterior. Mă bucur foarte mult să vă prezint acest proiect de raport anual privind activitățile Comisiei pentru Petiții în anul 2012 a fost un an uh, reușit pentru Comisia noastră, după cum uh, uh, spunea și domnul Chichester înainte. Acest raport se referă la uh, mai multe lucruri, inclusiv uh, legislația uh, coastelor din Spania, 2012 a fost de asemenea anul în care s-a lansat inițiativa cetățenească europeană. În acest, uh, în acest proiect de raport salutăm rolul PETI în această inițiativă reușită. Sigur că petițiile sunt o parte fundamentală a raportului. Este vorba de petiții privind drepturile persoanelor cu handicap, ale copiilor, dreptul de proprietate, dreptul de a nu fi discriminat, drepturile egale. Uh, Uh, promovăm libertatea de exprimare și dreptul la viață privată și dreptul de a avea acces la documente și la informații. Solicităm uh, Uniunii Europene să ia acțiune pentru ca uh, statele membre să-și recunoască reciproc prevederile privind accesul la documente. Am avut și o vizită de documentare la Berlin și salutăm uh, concluziile uh, adoptate acolo și subliniem faptul că activitatea noastră continuă. De asemenea, în raport salutăm anul 2012 ca an european al cetățenilor. Sigur că mediul joacă un rol foarte important în acest raport. Solicităm Comisiei să consolideze uh, legislația privind uh, mediul pentru protecția apei, a mediului, a sănătății publice și așa mai departe. Comisia pentru Petiții reprezintă unul din principalele puncte de contact între uh, cetățeni și Parlamentul European și cred că de aceea e foarte important să ne prezentăm activitățile într-o manieră cât mai accesibilă. De aceea cred că e foarte bine că anul trecut s-a publicat un raport despre comisia noastră în formă de broșură. Uh, e păcat că nu S-a făcut același lucru și pentru 2012, cum se făcuse pentru 2011, însă numărul de petiții a crescut foarte mult, deci vom avea la dispoziție statisticile abia la sfârșitul lui iunie. Colega mea, doamna Băsescu, este raportor din umbră de la PPE și a întrebat dacă se mai poate amâna uh, lucrul la acest raport până când vin statisticile. Pe o notă personală, să știți că eu aș dori să nu mai amânăm acest raport, am, pentru că și așa va fi adoptat după vacanța de vară, dar vă stau la dispoziție pentru comentarii. Mulțumesc! Madame Basescu. Doamna Băsescu are acum. Thank you, Chair. First of all, I want to be... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, nu vreau să cer modificarea agendei comisiei tot timpul. Trebuie să avem uh, motive foarte puternice ca să schimbăm tot timpul uh, ordinea punctelor. Agenda a fost votată, a fost discutată. Trebuie să înțelegi că noi, trebuie să înțelegeți că noi toți mai suntem membri și la alte comisii și facem tot ce putem ca să respectăm ordinea de zi. Astăzi, de exemplu, nu aveați neapărat motive să îi inversați punctele 13 cu 14. Am să revin la, raport, la raportul nostru. Nu e prima dată, asta e problema, nu e prima dată când se întâmplă așa, ci așa se întâmplă tot timpul. Președintele, nu aș dori să intrăm într-o dezbatere pe această temă. Spuneam că nu vreau să intrăm într-o dezbatere, însă în, această cauz, în acest caz raportul domnului Macmillan Scott era prevăzut pentru ora 12 și deci l-am făcut chiar mai devreme, la 12 fără 10. Deci nu ne îndepărtăm prea mult de ora solicitată inițial, însă notăm intervenția dumneavoastră și secretariatul va avea grijă pe viitor să nu se mai întâmple. Mulțumesc. The problem was that... Problema a fost că domnul McMillan Scott uh, intrase când noi am discutat punctele în ordine inversă, eu atâta voiam să spun, și nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. Deci haideți să revenim la raportul nostru. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acest raport se bazează pe statistici, însă după, am, după cum am constatat, mai sunt încă vreo 300 de petiții, după cum a spus și domnul Macmillan Scott, a căror admisibilitate nu a fost încă stabilită. Statisticile nu sunt parte din rezoluție, însă pe baza lor se redactează acest raport. De aceea, cred că depunerea de amendamente va fi mai dificilă, pentru că nu vom avea la dispoziție date adecvate. De aceea sunt uh, dezamăgită de rapiditatea cu care progresează acest raport. Sper că până în data de 19 iunie, când vom examina amendamentele depuse, uh, situația va fi uh, rezolvată. De aceea, chiar dacă discuția acestui raport va progresa discutarea acestui raport, eu am să depun niște amendamente privind întârzierea centralizării datelor și nevoia de a aloca resursele mai eficient la această comisie. Mi se pare absolut necesar. Aș dori să vorbesc acum despre conținutul acestui raport. Cred că proiectul de raport este echilibrat și vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că a inclus toate sugestiile mele. Sper că versiunea finală va uh, pune accentul pe necesitatea Uh, pe, uh, mă scuzați, activitatea Comisiei pentru Petiții în 2012. În 2012, majoritatea petițiilor au fost din categoria petiții privind încălcarea drepturilor fundamentale. De aceea, susțin că este important să se introducă în raport chestiuni ca necesitatea de a implementa strategii naționale pentru romi și, de asemenea, să se solicite Comisiei Europene să stimuleze cooperarea interguvernamentală în acest domeniu. O altă mențiune importantă se leagă de obstacolul cu care se confruntă cetățenii pe piața internă, mai ales în calea liberei circulației a persoanelor. Aș dori acum să amintesc că, că lucrătorii din România și din Bulgaria încă mai au nevoie de uh, permise de muncă în mai multe state din Uniunea Europeană. În cele din urmă, salut mențiunea făcută uh, privind uh, cooperarea dintre Comisia noastră și Ombudsmanul European, rolul Solvit și nevoia de a promova inițiativa cetățenească europeană. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că 2013 este anul cetățeniei europene și uh, suntem confruntați cu statistici îngrijorătoare privind euroscepticismul. Cetățenii, de asemenea, nu își cunosc destul de bine drepturile, după cum se reflectă în statistici. Și ținând cont de acest lucru, vreau să vă invit să vă gândiți la un mod cât mai vizibil de a disemina informația prezentată în raport. Cred că este important să facem acest lucru pentru că nu este vorba doar de raportul de activitate al unei comisii. Este vorba de modul în care am uh, reacționat la toate problemele cetățenilor europeni. În ceea ce privește calendarul acestui raport, aș vrea să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este joi 30 mai la ora 12. Votul în comisie este prevăzut pentru 8 sau 9 mai. Mulțumesc foarte mult! Muchas Mulțumesc foarte mult. Doamna Basescu are cuvântul acum. Următorul vorbitor, mulțumesc. Doresc să-i mulțumesc domnului Macmillan Scott pentru proiectul său de raport. Este un proiect foarte bine scris, mai ales capitolul uh, relativ la drepturile fundamentale. În același timp, nu suntem foarte mulțumiți de aspectele legate de mediu, ca și verzii de altfel, pentru că părțile respective sunt prea generale. Și cred că în uh, rezoluție trebuie să fie incluse și alte aspecte în acest domeniu la alineatul privind aspectele de mediu, trebuie să separăm uh, subiectele legate de evaluarea impactului asupra mediului, pentru că acest subiect este, se regăsește în foarte multe petiții. Acest lucru este în curs de evaluare. Și vrem de asemenea să se sublinieze nevoia de independență, de participare publică, uh, de evaluare a alternativelor. Un al doilea punct trebuie să uh, menționeze, de exemplu, misiunile de anchetă în Italia și aspectele legate de apă și, bineînțeles, avizul domnului Huntis. nu se face nicio trimitere la Natura 2000 și nici la protecția biodiversității. Nu se includ, de exemplu, programele privind protecția păsărilor, animalelor, etc. Have you finished? Yes. Ați încheiat, doamnă? Da. Și sper că domnul Macmillan uh, Scott a reușit să ne urmărească. Eh, președintele, voiam să vă întreb dacă mai aveți ceva de adăugat, dacă vreți să continuați. Da, da, da, sigur. Continui. La capitolul privind ombudsmanul, trebuie să se menționeze eh, cooperarea foarte bună pe care am avut-o mai ales la raportul eh, privind aeroportul de la Viena. La misiunile de anchetă de de, de, de documentare. Aici cred că trebuie să ne facem autocritica un pic mai mult și să reamintim că în raportul din 2011 am avut și astfel de critici și poate că ar trebui să le repetăm în acest raport. Mă gândesc la participarea membrilor la aceste vizite de informare și lipsa de mm, activități în acest domeniu. Vom înainta amendamente la punctul K cu privire la organismele modificate genetic și la utilizarea energiei nucleare, care sunt preocupări ale multor petiții cerând ca fondurile europene să fie bine utilizate, utilizate în mod adecvat. De asemenea, cred că ar trebui să cerem resurse suplimentare pentru abordarea, tratarea acestor petiții și pentru organizarea vizitelor de documentare. În general, însă, trebuie să-i mulțumesc domnului Macmillan Scott pentru această analiză și, cu permisiunea dumneavoastră, sigur că vom înainta și noi amendamentele noastre. Foarte bine. Cum uh, nu mai sunt alte solicitări de luare de cuvânt? A, nu, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Secretariatul nu mi-a indicat că și dumneavoastră ați cerut să luați cuvântul. Uh, o să vă rog și pe dumneavoastră însă să fiți succint pentru că mai avem trei rapoarte de discutat. Deci domnul Huntis, um, raportul domnului Huntis și apoi două misiuni. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi succint, dar o să îmi permit să vă atrag atenția că nu e prima dată când nu vedeți că ridic uh, uh, cartonașul. Nu știu dacă e vina dumneavoastră sau a mea, încerc să rezolv. Bun, avem un, aici un subiect uh, la care lucrăm împreună cu domnul Macmillan deja de multă vreme și de aceea vreau să-i mulțumesc pentru prezentarea uh, a raportului uh, privind activitățile din 2012 și mulțumesc și pentru că a integrat în acest raport un număr de observații pe care le-am formulat chiar eu. Vom înainta și noi câteva amendamente tocmai pentru a încerca să îmbunătățim formularea acestui text. Aș dori în principal ca acest raport să evidențieze anumite petiții ale cetățenilor care au fost tratate în 2012 de către comisia noastră. Petiții care cred că trebuie să fie puse în lumina reflectoarelor pentru ca activitățile noastre să fie clare și pentru ca monitorizarea acestor uh, petiții să se poată asigura în 2013. cum traversăm această criză economică și socială care îi afectează în mod deosebit pe cetățenii europeni, cred că este foarte important să asigurăm această urmărire, această monitorizare. De asemenea, nerespectarea libertăților fundamentale este un aspect grav semnalat de aceste petiții și aș dori să atrag atenția asupra unui bloc important de petiții referitoare la schimbările climatice și la poluare. Pe unele din aceste petiții suntem de altfel cu toții de acord și aș face aici o legătură cu gazele de șist. Vom înainta amendamente referitoare și la uh, petiții specifice formulate de cetățeni uh, spanioli. Prin intermediul acestora se constată că adevărul, justiția, măsurile reparatorii trebuie să fie încurajate pentru despăgubirea victimelor um, regimului lui Franco și pentru respectarea datoriei de uh, memorie pe care o avem de, de uh, de respectare a istoriei este un uh, subiect foarte important și sper că va fi important și pentru uh, raportor și pentru membrii acestei comisii. Mulțumesc. Uh, acum domnul Macmillan Scott foarte rapid. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei Băsescu, doamnei Zanoca și domnului Garces pentru observațiile făcute. Domnul Garces a definit problema unui pe care și-o pune un raport echilibrat. Pentru că În 2012 am avut 1894 de petiții pe care comisia le-a tratat foarte rapid și fiecare, fiecare din aceste petiții reprezenta o preocupare foarte importantă pentru o persoană sau pentru un grup. Și dumneavoastră, domnule Gașet, ați vorbit despre probleme foarte grave, cum este, de exemplu, cea a spitalelor din uh, Spania. Și eu cunosc persoane care au căzut victime acestor practici. Uh, acum câțiva ani. Iată, probleme foarte importante, unele care vizează state membre individuale și trebuie să înțelegem cu toții că statele membre nu sunt întotdeauna perfecte, însă în același timp trebuie să avem un raport bine echilibrat și să uh, vizăm un uh, sprijin majoritar în plenară. Și sper că vom reuși să analizăm amendamentele în iulie și nu Nu cred că ar trebui să așteptăm uh, să dispunem de aceste statistici pentru a finaliza raportul. Cred că vom putea totuși să avem un vot în comisie în septembrie și un vot în plen în octombrie în acest caz. Doresc să mulțumesc colegilor, echipei pentru sprijinul pe care l-au acordat acestui raport și aștept cu nerăbdare următoarele discuții. Mulțumesc foarte mult, domnule Macmillan Scott, și trecem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi. Este un proiect de aviz referitor la revizuirea evaluării impactului asupra mediului. Este directiva 2011-92 a Uniunii Europene privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Domnule Huntis. Menos. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea am să mă exprim și eu succint. Stimați colegi, stimați colegi, după multe schimburi de opinii am primit amendamentele. Vă mulțumesc pentru că le-ați depus, le-am analizat împreună cu asistenții mei și, ca să simplificăm discuția de astăzi, le-am împărțit în șapte categorii ca să putem să ne uh, ușurăm munca. Însă, înainte de acest lucru, uh, haideți să vă spun despre aceste categorii. În primul rând, este vorba de transparență. Eu cred că cu cât sunt implicate mai mult administrațiile locale, cu atât mai rapid se poate emite o evaluare. Aș dori să menționez uh, uh cifrele ca să simplific lucrurile. Deci, prima categorie, 85, 150, 152, 83, 110, 136, 138, 148 și 35, amendamentul 11 și 124. Sunt amendamente cu care eu nu sunt de acord. Acum, următoarea categorie. Aici este vorba despre expertiză ă, și ă, aș ă, spune că sunt câteva observații. Trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că există o independență deplină în munca acestor experți ca să nu existe conflicte de interese și sunt de acord cu acestea. 95 al coleg colegei de lângă mine 170, 125 Boștinaru, 151 Becker, 126 uh, Vălean. Pot să accept uh, acest termen ca o completare, dar nu ca înlocuire. Apoi, uh, participarea experților independenți. Nu sunt de acord cu uh, 127 și 128 în această categorie. Mai departe, următoarea categorie se referă la lucrările de structură. Aici trebuie să luăm măsuri specifice când uh, evaluarea de impact asupra mediului nu este de uh, ajuns. Sunt de acord cu 139, cu amendamentul meu 33 și apoi cu 144 care corespunde cu amendamentul meu 34. Deci, sigur că amendamentul meu este cumva mai bun decât cel depus. Doamna Văleana a depus amendamentul 140, unde se spune where appropriate uh, să fie adăugat. Uh, dacă se adaugă, sunt de acord cu amendamentul. Și sunt de acord și cu 141 și 143. Apoi, mai avem o categorie unde se vorbește despre măsuri de urgență specifice, excepționale. Sunt de acord, dar în mod limitat, pentru că este nevoie de un sistem de garantare specific. 69, 77 intră în această categorie. Apoi categoria 5 cincea, vizează amendamente care se referă la uh, diversitatea speciilor, uh, efectele asupra climei și asupra solului. Aici amendamentele uh, propun anumite corecturi. De exemplu, o adaptare, să se ceară o adaptare a evaluării de impact asupra mediului și e vorba despre 88 cu care sunt de acord, 58, 105, 99, 103, toate acestea se referă la schimbările climatice. Cu următoarele nu sunt de acord 56, 64, 66 și 101, 62 și 102. Cu acestea din urmă nu sunt de acord. Apoi, penultima categorie de amendamente se referă la uh, cercetarea, căutarea de alternative. Eu cred că acestea sunt necesare atunci când uh, nu este suficient un control. Sunt de acord cu 97 123 și 180, dar nu sunt de acord cu 116 și 122 printre altele. Și ultima categorie de amendamente Uh, aici sunt de acord cu amendamentele care cred că la anexa 1 mai trebuie adăugat ceva. Anexa 1, da, într-adevăr mai putem adăuga ceva, e vorba despre gazul de șist și uh, spațiul terestru, însă este vorba și de utilizarea apei, a solului, însă cu aceste din urmă amendamente nu le mai, uh, uh nu sunt de acord cu ele. 157, 160, 159, 164. Aceste amendamente doream eu să le menționez și încă o categorie pentru că am foarte puțin timp la dispoziție, deci nu puteam să vă prezint altfel amendamentele. Știu că au existat foarte multe observații și în legătură cu amendamentele care se referă la ameliorarea procedurii și la eliminarea birocrației. Doamnă președinte, nu sunt de acord cu toate dintre ele, însă, până la urmă, trebuie să fie vorba de un control mai bun, de o evaluare de impact mai bun. Voi încheia imediat și sper că vom putea să discutăm uh, despre aceste amendamente. Vă voi spune dacă pot accepta sau nu anumite amendamente și sper că vom putea să fim de acord și să realizăm o ședință cu coordonatorii, cu uh, raportorii din umbră. Mulțumesc! Llamamiento, ya que hay muchas enmiendas y todavía... Mulțumesc, domnule Huntis. Într-adevăr, sunt enorm de multe amendamente. Ați spus că puteți accepta multe dintre ele, însă cred că va trebui să vedem cum mai tranșăm problema în legătură cu anumite amendamente și să încercăm să ajungem la amendamente de compromis. Doamna Auken, domnul Iar, vă rog să fiți succinți un minut fiecare pentru că am depășit deja timpul alocat. Margaret. Eh, thank you very much. Da, foarte succint. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Aș sugera să avem o reuniune a raportorilor din umbră pentru că din experiență văd că deseori găsim soluții atunci când negociem. Și cred că putem să înaintăm foarte bine dacă procedăm așa. Asta ar fi sugestia mea. Da, mi se pare o idee foarte bună, spune președintele. Cred că sugestia dumneavoastră este foarte bună și veți vedea cu domnul Huntis și cu secretariatul cum putem să organizăm asta. Domnul uh, Iar. One sentence am o singură cerere. Avem nevoie de o întâlnire a raportorilor din umbră. Mulțumesc, Peter. Și acum trecem la punctul 17, punctul 16, raport privind visa de, de, de documentare în Galicia, în Spania. Domnul Bulan, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cu privire la raportul în Galicia, am primit un document uh, din partea secretariatului, un document uh, care servea drept bază de lucru, redactat în limba engleză, pe care am început să lucrez, cerând însă o versiune în franceză pentru a putea să um, lucrez cât mai bine. Apoi aveam obligația să mă întâlnesc cu colegii mei, uh, membri ai uh, delegației oficiale, pentru a elabora împreună un document final pe care să-l prezentăm apoi uh, celorlaltor colegi participanți. Între timp, așadar, am primit acum vreo zece zile documentul în franceză. Am reușit să avansez foarte mult pe baza acestui document. Din păcate, între timp, versiunea în stadiu de proiect a fost uh, publicată de secretariat, lucru care m-a deranjat. Um, poate că a fost o eroare din partea secretariatului, dar totuși a fost nevoie de două zile de insistență din partea mea pentru ca acest document să fie retras din, uh, de pe site. Problema este că acest document era numai un proiect, o schiță uh, care nu era nici pe departe finalizat și vorbea despre petiții care n-ar fi trebuit să, uh, să se regăsească în acest document pentru că nu erau oficiale și în calitate de șef de delegație, înainte de a pleca în Galicia, am acceptat să ne întâlnim cu petiționarii acestor petiții care nu erau oficiale și totuși acest lucru nu trebuia să fie menționat într-un raport. Din păcate, acest document în stadiu de proiect a fost publicat pe site, a fost nevoie de două zile pentru a fi retras de acolo și totuși presa locală spaniolă a reușit să pună mâna pe el și l-a considerat ca un document oficial al Comisiei Petiții și a început să își bazeze articolele pe acest uh, document, incluzându-i așadar și pe petiționarii neoficiali pe care noi decisesem să nu-i menționăm. Repet că aceasta este o problemă gravă Uh, doamna președintă a Comisiei Petiții este prezentă în sală și este la curent cu acest uh, subiect uh, care ne-a pus probleme. Ca urmare, acum zece zile am primit documentul în franceză pe care am lucrat și practic am terminat. Mai rămâne să mă întâlnesc cu doamna Vertman și doamna Zanoca ca și cum astăzi este prima dată când ne putem întâlni în urma întârzierii uh, cauzate de secretariat, care a făcut să decalăm uh, reuniunea prevăzută uh, pentru astăzi. Săptămâna viitoare, așadar, mă voi întâlni cu doamnele Vertman și Zanoca, cărora le voi propune o dată precisă, puțin mai uh, târziu. Deci, apoi, voi adăuga în documentul pe care uh, l-am pregătit și observațiile pe care le voi auzi astăzi aici. Bun, și după ce toți trei vom finaliza acest document, îl vom transmite Comisiei de Petiții și mai ales membrilor care au participat la vizita de documentare în Galicia și care vor putea să-l modifice. Apoi, acest raport conține și o parte de recomandări pe care aproape le-am terminat și ele vor veni după partea descriptivă a acestei misiuni, deci după partea de descriere a misiunii în Galicia. Raportul uh, privind vizita în Galicia vine mm, la foarte puțin timp după raportul privind vizita în Madrid și îmi pare rău pentru mica întârziere. Uh, survenită, nu pot decât să regret, uh, repet, uh, um, greșeala secretariatului care a publicat pe site-ul nostru un document care nu era decât o schiță preliminară și care nu reflectă stadiul lucrărilor noastre în acest domeniu. Mulțumesc, doamna președintă, doamna Miranda. Mulțumesc, doamnă președinte. și mie îmi pare rău pentru aceste documente interne. Cred că petiționarii din Galicia au fost foarte activi, ne-au trimis foarte multe petiții și nu știu ce așteaptă de la noi. Um, nu știu dacă așteaptă o astfel de dezbatere despre problemele noastre interne. Nu, așteaptă o dezbatere despre petițiile lor. Aș dori să vă felicit pentru organizarea acestei misiuni foarte complexe în Galicia, pe un dosar dificil și în calitate de membru neoficial al acestei delegații aș dori să fac și eu câteva observații. În primul rând, am dorit ca acest raport să transmită un mesaj clar, însoțit de recomandări și de propuneri concrete, obiectivul fiind de a contribui la rezolvarea acestei probleme legate de lipsa rețelelor de canalizare din această regiune. De asemenea, trebuie să propunem uh, includerea unor finanțări uh, foarte clare în acest sens uh, prin fondul de coeziune. Regiunea mea a beneficiat de 25 de miliarde uh, sub forma fondurilor de coeziune, din care o parte ar fi trebuit să fie uh, consacrată acestui uh, proiect. Lucru care nu s-a făcut și ar trebui să încercăm să evităm aceste erori din trecut. Este mm, un lucru foarte important și am văzut asta la fața locului. Președinta întrerupe vorbitoarea, vă rog să vă grăbiți pentru că nu avem foarte mult timp. Da, deci uh, voi termina și trebuie să vă spun așadar că acest fond de coeziune trebuie să uh, financeze proiectul de canalizare. Asta într-un dialog constant cu sectoarele implicate, pentru că acestea cer de ani de zile epurarea acestor ape. De asemenea, raportul ar trebui să recunoască în mod expres um, activitățile, eforturile imense pe care le-au făcut petiționarii din aceste uh, regiuni, care se bat de ani de zile uh, pentru uh, curățarea integrală a acestor bazine. Uh, Tocmai datorită acestor petiționari uh, suntem astăzi aici și nu trebuie să ne pierdem timpul cu detalii administrative. Doamna Vertman, mulțumesc, doamnă președinte. Voiam să vă spun că vizita de documentare uh, s-a desfășurat într-un uh, mediu foarte pozitiv raportul, adică acest document de lucru, mie mi se pare că este foarte obiectiv și că reflectă uh, faptele. Cred că, de asemenea, respectă și uh, dorințele uh, cetățenilor și ale petiționarilor. Uh, această problemă cu punerea documentului online nu am urmărit-o îndeaproape, dar nu mi s-a părut neapărat o problemă. Cred că este foarte important să stăm de vorbă toți trei și de aceea salut ideea colegului de a ne întâlni săptămâna viitoare pentru a reuși împreună să ajungem la niște recomandări. Mai mult, cred că deocamdată nu se poate spune. Ehm, sper pentru petiționari că vom putea duce mai departe această muncă foarte pozitivă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Aș să dori să spun că sunt de acord cu domnul Boulon, care a condus această misiune și care s-a plâns de modul în care a fost publicat acest raport. Este absolut lamentabil, nu știu și nu înțeleg de ce se tot repetă acest gen de erori. Acum două săptămâni uh, documentul a fost uh, publicat online. Evident că presa din Galicia mm, a uh, profitat de acest text, chiar dacă era numai un proiect și astăzi apar în mass media articole pe acest subiect. Deci nu putem decât să regretăm acest lucru. În ceea ce privește acum conținutul acestui document, din păcate, aici nu sunt de acord. Cred că să, trebuie să facem un amendament de fond fond care să acopere de altfel tot documentul, pentru că mă îngrijorează și fondul și forma. Mă gândesc întâi la spiritul în care a fost redactat acest document. El pleacă de la premiza că cererile petiționarilor sunt întemeiate, adică sunt uh, acestea sunt baza. Uh, răspunsul autorităților este citat doar foarte succint. Un primar este citat, dar ceilalți uh, nici nu apar. Deci două pagini și jumătate din 13 pagini doar prezintă răspunsul autorităților. La Santiago de Compostela ne-am întâlnit cu responsabilul regional al pescuitului. Uh, această reuniune nici măcar nu apare în document. Totuși, acel prânz a avut loc. Nu cred că l-am visat eu. Și atunci, se vorbește în detaliu de cele mai mărunte cereri ale petiționarilor, însă documentul rămâne dezechilibrat și parțial pentru că nu vorbește și despre cealaltă parte, partea oficială, vizitele la uh, autoritățile locale și regionale. Sunt multe detalii, domnule Bulon, pe care pot să vi le transmit, însă cred că uh, raportul prezintă o viziune mult prea îngustă. Uh, Trebuie să scoatem referirea făcută la Riaz de Ferol și în ceea ce privește Riaz de Vigo, acesta nu este uh, principalul râu din Galicia. Știți că am avut și o, am, uh, am avut și o deplasare mm, uh, fluvială. Nici despre aceasta nu se vorbește nu sunt menționați nici cei cinci primari care au participat la una din vizitele noastre. Apoi, nu se vorbește de regiunile în care de zonele A, B, uh, C și D în care se, în care se cresc uh, scoicile. Se vorbește numai despre zona A. De asemenea, detaliile transmise de autorități nu sunt reluate în acest document. Direcția Generală Sanco uh, a făcut o vizită în octombrie 2011 în Galicia. Iarăși nu se spune nimic despre asta în documente, și autoritățile ne-au reamintit această vizită la Santiago. Așadar, doamnă președinte, trebuie să vă rog să fiți un pic mai răbdătoare pentru că Uh, cum domnul uh, se va întâlni cu doamnele Zanuca și Vertman, eu nu voi fi uh, prezent și deși uh, și, și trebuie să vă spun că nu mi-a plăcut deloc acest document, președinta. Nu vă mai rămâne decât un minut totuși, pentru că mai avem și alte subiecte, dar dacă vreți putem să vorbim din nou despre acest dosar și uh, la următoarea noastră ședință. Nu, numai zece secunde. Cred că um, referirea făcută la Riaz de Burgo nu este potrivită. Deci eu sunt împotriva acestui document. Guys. Domnul Litur Guys. Numai un minut, vă rog. Mulțumesc. Sunt uh, de acord cu um, criticile formulate de colegii noștri. Dar nu e vorba numai de colegi, chiar și raportorul uh, s-a plâns de modalitățile de difuzare a acestui document, uh, care a fost prost interpretat, de, rău interpretat de către mass media din Galicia. Aici cred că trebuie să luăm măsurile necesare în numele Comisiei de uh, Petiții pentru a evita ca această problemă să se reproducă la nivelul, să se repete la nivelul uh, secretariatului. Uh, revenind la dezechilibrul prezent în text între intervențiile petiționarilor și intervențiile și părerile autorităților. Eu, de exemplu, i-am uh, pus o întrebare consilierei responsabile de pescuit care nu figurează în text, în timp ce același text reproduce foarte multe elemente care nu ar trebui să se regăsească acolo. Sunt lucruri uh, și deplasări care nu făceau parte din agenda oficială și care apar acolo. Avem senzația, când citim acest text, că apele din Galicia sunt uh, insalubre, sunt poluate și că, sunt, uh, și că aceasta este o problemă caracteristică pentru Galicia. Galicia este o um, provincie autonomă și vă reamintesc că plajele de acolo uh, um, au uh, unul dintre cele mai mari numere de, de drapeluri albastre din Europa. Nici o altă regiune nu cred că are așa de multe drapeluri albastre și nu se spune acest lucru. Mulțumesc! Acest raport uh, a ridicat uh, niște așteptări foarte mari și acest lucru este normal. De asemenea, este normal ca secretariatul să primească un prim raport, un raport de bază. Haideți să nu ne mai pierdem timpul cu polemici între noi pe această temă. Important e ca textul final să fie unul bun și echilibrat. Eu personal mi-aș dori ca acest text să fie mai precis și cred că ar trebui să fim mai productivi, să găsim soluții care să fie conforme cu dreptul comunitar. Nu putem să acceptăm o situație în care cerem aplicarea drepturilor comunitare, dar prin intermediul unor măsuri care nu sunt conforme cu acesta. Da, să fie utilizate uh, fondurile europene, dar într-un mod democratic și într-un cadru care să fie conform cu competențele de guvernanță ale entității federale spaniole. Și sper că vom reuși să avem uh, un răspuns săptămâna viitoare. Președinta, mulțumesc foarte mult! Aș dori să-i cer acum domnului Bulon să... A. Doamna Zanuca, doriți din nou să ia cuvântul? So, one moment. I, I do the communication, so we, we can... Mă ocup de comunicare, nu așa spune președinta, ca să ne putem uh, organiza. Așadar, Eu uh, vă propun să punem această dezbatere pe ordinea de zi a următoarei noastre reuniuni. A fost o dezbatere foarte uh, foarte animată, pe care nu are rost să o înghesuim în câteva secunde și domnul Bulon trebuie să uh, răspundă. Deci dacă sunteți de acord, vom proceda în acest fel. Domnul Bulon, dacă este de acord, va răspunde colegilor la următoarea reuniune. Președinta, bun, foarte bine, atunci din acest moment interpreții ne părăsesc și va trebui ca noi să continuăm în engleză. Prin urmare, continuăm în engleză și aveți cuvântul. Yes, uh, I don't know, uh, thank you, Chair, but uh, normally when we have three official members of